Uh, donările voluntare și neremunerate de țesuturi și celule și bineînțeles că um, contribuția dumneavoastră este deosebit de utilă în acest um, uh, demers. Mulțumesc, domnule comisar. Vă anunț că dezbaterea s-a închis, iar votul va avea loc mâine la ora 12. Eh, dalším bodem dnešního jednání je zpráva, kterou předkládá pan Gustafsson. Vă mulțumesc. Următorul punct pe ordinea de zi este raportul domnului Gustafsson, rolul femeilor în economia verde. Are cuvântul domnul Gustafsson, 4 minute. Eh, eh, eh, Mulțumesc, domnule președinte. Din prima zi și pe parcursul întregii activități am avut, și referitoare la acest raport, am avut o bună cooperare cu raportorii din umbră um, și cu multe organizații și aș dori să mulțumesc tuturor din inimă celor, din inimă tuturor celor care au contribuit la acest raport. S-a ajuns la o imagine de ansamblu Uh, cu contribuția tuturor, fie că era vorba de amendamente în scris sau pur și simplu observații și comentarii orale. Este vorba de un raport uh, cuprinzător care cuprinde diferite perspective politice. Asta este bine și important întotdeauna, dar mai ales în momente de criză. Este vorba de probleme economice, iar soluționarea acestora uh, devine în discuții mult prea tehnică, uh, ca și când nu ar exista uh, bărbați și femei, oameni pe această planetă. Este dat pur și simplu de faptul că pe această planetă resursele sunt limitate, iar sistemul nostru actual nu ia în considerare acest lucru. Creșterea continuă, creșterea economică continuă, este văzută ca, un, ca o religie, dar la un moment dat va trebui să punem sub semnul întrebării acest lucru, pentru că orice serviciu înseamnă o resursă consumată. Uh, apă, metale, energie, se consumă întotdeauna și asta, până la urmă, uh, ne întoarce la resursele naturale. Avem nevoie așadar de o economie ecologică, durabilă. O du- economie durabilă este cea care permite și care vede ca bază regenerarea ecosistemelor și care ia în considerare nevoile fundamentale ale oamenilor. Trebuie să se garanteze o, o distribuție echitabilă a resurselor în întreaga lume, către, uh, către toate persoanele. Este vorba de solidaritate între generații, uh, echita, uh, echitabilitate între, de gen și așa mai departe. Pentru a atinge acest obiectiv, nu putem să vedem numai piața și obiectivele sale pe termen scurt ci trebuie să ne gândim la bunăstarea umanității pe termen lung. Și pentru asta trebuie să fie luate în considerare ecosistemele, pentru că fără ecosisteme nu avem bunăstare. Calea către o economie ecologică, durabilă, uh, nu poate să nu includă modificări în um, țările bogate, dezvoltate pentru că avem de-a face cu un consum excesiv. Situația actuală uh, ne face să ne îndreptăm înspre o direcție în care uh, resursele sunt utilizate și mai puternic, există mari diferențe între bărbați și femei și diferenț, uh, iar diferențele de venit sunt din ce în ce mai mari între diferitele categorii. o serie întreagă de sisteme trebuie să fie refăcute, transport, sistemul social și așa mai departe. O sunt uh, incluse în acest raport o serie întreagă de propuneri care ar putea duce la o economie durabilă în care femeile și bărbații împreună stabilesc direcția economiei în care există uh, ecosisteme care sunt pro, uh, protejate. Mulțumim. Începem procedura Catch the Eye. Doamna Zaborska. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș dori să fac un rezumat cu privire la aspectele problematice din acest document. În raport se spune că statul trebuie să uh, ajute femeile să lucreze în economia durabilă, dar se uită familiile, solidaritatea între generații. În același timp, bărbații trebuie să se intereseze de uh, servicii sociale. Însă economia ecologică nu poate să funcționeze uh, fără principii uh, liberale. Pot să vă dau exemplu ce sloganuri existau mai de mult, uh, care chemau femeile în producția agricolă și așa mai departe, ca și când um, um, ocup, faptul că o femeie se ocupa de o familie nu, nu aducea niciun fel de contribuție societății. Uh, Așa numitul social engineering duce la costuri mult prea mari și la probleme, probleme și mai mari. Mulțumim. Doamna Costello. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur de acest raport, îl felicit pe raportor pentru că este vital uh, să se țină cont de perspectiva de gen când se vorbește despre eh, chestiuni legate de mediu. Femeile sunt subreprezentate în domeniul științei și tehnologiei, domenii necesare pentru a încuraja femeile să studieze și să obțină locuri de muncă în aceste domenii. Este important ca femeile să fie antreprenori în economia verde trebuie să se implice în uh, crearea politicilor de mediu și tranziția spre o economie verde pentru a consolida democrația. E important accesul la apă curată și uh, energia din biomasă. Acestea au efecte diferite asupra femeilor și bărbaților, de aceea e important ca Um, tehnologiile ecologice trebuie să fie um, disponibile în țările în curs de dezvoltare. Nu trebuie să uităm sistemele de publice de transport, e nevoie de investiții pentru dezvoltarea modurilor de transporturi durabile, pentru a îmbunătăți condițiile de trai și pentru a promova incluziunea socială și pentru a avea un efect uh, pozitiv asupra mediului. Felicitări raportorului. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Flașicova Benova. Economia ecologică poate fi numită și economie durabilă, dar de asta ă, de, ține nu numai economia, ci și durabilitatea socială toți ar trebui să fie tratați la fel, indiferent de uh, etnie, de orientare sexuală uh, și așa mai departe. Rolurile femeilor și bărbaților sunt diferite, deci uh, contribuția lor uh, sau impactul lor asupra mediului. Femeile nu se pot adapta atât de ușor pentru că sunt discriminate. Uh, iar acest lucru este o problemă foarte mare din punct de vedere social și economic. Înrăutățirea situației mediului uh, duce la o înrăutăți, afectează de cele mai multe ori femeile. Și, uh, 70% dintre, dintre cei mai săraci sunt femei. Femeile însă, pe de altă parte, nu sunt suficient reprezentate la negocierile cu privire la mediu, la buget și, la, și cu privire la alte mm, decizii importante. Domnul Romeva. Domnul Romeva, mulțumesc și eu vreau să-i mulțumesc raportorului domnului Gustafson, nu numai pentru uh, elaborarea acestui raport și pentru modul în care am uh, colaborat. Este adevărat că dimensiunea uh, utilizat aici trebuie să includă și dimensiunea de gen. Din punctul nostru de vedere, dimensiunea de gen, integrarea dimensiunii de gen este crucială la nivel internațional. De asemenea, apreciez faptul că au fost incluse două din amendamentele propuse de noi. Unul are de a face cu rolul pe care l-au femeile în aceste momente de criză și în cadrul strategiei uh, UE 2020. Așa cum am spus într-un raport precedent, este clar că femeile sunt mai afectate decât bărbații de criză. Trecerea la o economie cu utilizare scăzută de carbon va necesita o mână de lucru calificată suplimentară. Acum are cuvântul doamna Țicău. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar

Pane předsedo, eh, já jsem původně přišla, protože jsem... domnule președinte. Inițial am venit pentru că doream să intervin la raportul antecedent, însă, având în vedere contribuțiile pe care tocmai le-am auzit, am decis să intervin și eu. Da, și eu sunt de acord că, fie că este vorba de femei care trebuie să-și asume rolul în așa numita economie ecologică sau oriunde altundeva, este, fie că nu, este important ca femeile să fie tratate în mod egal și să aibă aceleași oportunități ca și bărbații. Și asta trebuie să se vadă în politica actuală, mai ales uh, astfel încât femeile care uh, se căsătoresc și au copii să poată continua să lucreze, astfel încât și bărbații să se poată ocupa de copii. Uh, chiar și, de exemplu, uh, dacă această familie lucrează în agricultură. Eu nu cred că copiii ar fi într-un mod pedepsiți dacă mama lucr- ar lucra femeile trebuie să aibă uh, posibilități uh, de a se realiza. Vă mulțumesc. Urmează acum domnul comisar Dali. Mr. President, honorable members. Stimate domnule președinte, stimați parlamentare, în numele Comisiei mulțumesc Parlamentului European și mai ales domnului Gustafson pentru raportul privind rolul femeilor în economia ecologică. Mulțumesc și Comisiei FEM pentru uh, <clears throat> viziunea și contribuția pe care a adus-o la această dezbatere. Protejarea drepturilor femeii este un obiectiv deosebit de important, mai ales în contextul economiei ecologice. Uh, egalitatea între genuri este un aspect esențial uh, pentru toate uh, domeniile la care ne-am referit această temă este discutată într-un moment oportun. Uh, după cum știți, suntem în etapa de follow-up a strategiei UE 2020 și rolul femeilor a fost subliniat în deosebite rânduri aici. Din punct de vedere pozitiv, Uniunea Europeană a obținut rezultate în ceea ce privește protecția drepturilor femeilor și toate aceste realizări uh, au fost uh, prezentate în documentul de în documentul despre, despre care am vorbit. Și au fost uh, elaborate în acest sens uh, diferite mesaje de politică, dar trebuie să subliniem și un alt aspect care nu a fost uh, suficient uh, menționat. Uh, și anume integrarea perspectivelor de gen în toate aceste documente politice. Trebuie să vorbim despre necesitatea eradicării sărăciei, despre necesitatea mm, construcției instituționale. Și sunt de acord că femeile din mediul rural trebuie să se bucure de drepturi sporite, și acest lucru face parte din strategia Rio uh, 20 plus care pune accentul pe sănătate, pe servicii sociale, pe formare, pe tehnologie și pe accesul femeilor la toate aceste domenii. un rol important în economia ecologică uh, va trebui discutat din punctul de vedere al uh, strategiei Rio 20+. Uh, în procesul de tranziție procesul de tranziție, îmi scuze, către o economie cu utilizare scosă de carbon nu este decât la începutul său. Iar Parlamentul um, are dreptate să insiste pe rolul deosebit al femeilor în acest context. Comisia uh, este interesată să continue să coopereze cu Parlamentul pentru a răspunde acestor provocări. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Închid aici dezbaterea și votul va avea loc mâine la ora 12. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul doamnei Garcia Perez, condițiile de muncă ale femeilor în sectorul serviciilor. Are acum cuvântul doamna raportor, timp de patru minute, vă rog. El sector... Mulțumesc, domnule președinte. Sectorul serviciilor reprezintă 70% din locurile de muncă din Uniunea